Procesul verbal v-a fost distribuit. Aveți observații? Dacă nu, considerăm procesul verbal ca fiind adoptat. Un punct de ordine, domnul Ribeiro Castra. Mulțumesc, doamnă președinte. Cer